fa față de această decizie uh, timp de două săptămâni de la informare. Împreună cu președintele Consiliului voi semna miercuri 24 de acte adoptate în uh, procedură legislativă ordinară. Titlurile acestor acte sunt uh, publicate în procesul verbal al acestei reuniuni.